Aș propune să începem, pentru că este deja după ora 15. Își declar în mod oficial deschisă reuniunea Comisiei pentru Comerț Internațional. Ajungem la primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. trebuie să vă propun trei modificări. Prima se referă la punctul 5 de pe ordinea de zi. Raportorul nu poate fi alături de noi astăzi. Tocmai de aceea propun să amânăm punctul 5 de pe ordinea de zi și să-l discutăm marți 14 aprilie la ora 9. În momentul respectiv fusese prevăzut pe ordinea de zi punctul 8, sectorul privat și dezvoltarea. Raportorul responsabil pentru această temă propune să amânăm acest raport pentru următoarea reuniune a comisiei noastre, 6-7 mai. Apoi, la punctul 20, sistemul de soluționare a litigiilor comerciale al Uniunii Europene. Aș dori să discutăm acest punct uh, fără participarea opiniei publice. Mai, mai există și alte propuneri, Helmut? Da, domnule președinte, și eu doream să vă rog să amânăm punctul uh, 8 de pe ordinea de zi. Am discutat și cu, și cu Comisia competentă pe fond despre această amânare și nu va fi nicio problemă din punctul de vedere al respectării calendarului. Foarte bine. Dacă nu mai există alte uh, propuneri, adoptăm ordinea de zi astfel modificată. Deci punctul 5 va fi discutat mâine la ora 9, iar punctul 8 la următoarea reuniune Punctul 20 îl vom discuta cu ușile închise. Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Adoptarea procesului verbal al ultimei reuniuni. Ca întotdeauna, dacă până la sfârșitul reuniunii nu se depun remarci la acest proces verbal, atunci este considerat adoptat. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 3, comunicările președintelui. În primul rând, aș dori să vă aduc aminte că și această reuniune este transmisă în întreaga lume prin web streaming. Televiziunea Parlamentului European este iubită peste tot în lume și aș dori să vă atrag atenția, să vă aduc aminte că activitățile dumneavoastră pot fi înregistrate chiar și în Noua Zeelandă. Am vizitat uh, Vietnamul, în, am vizitat Ho Chi Minh și Hanoi, Hanoiul la această vizită au participat șapte membri ai, delega- ai unei delegații împreună cu președintele acestei delegații. Chiar și doi vicepreședinți au participat, domnul uh, Winkler și domnul Zahradil, care de altfel este și raportor pentru Vietnam, și reprezentanți uh, din partea PP-ului și din partea socialdemocraților, domnul Caspari și domnul Marti și apoi doamna Desarnes, doamna Rodriguez și domnul Prust. Această vizită a fost organizată, cred eu, la momentul oportun. Acum, în uh, ultimele etape ale negocierilor uh, pentru încheierea unui acord comercial, astfel am putut să vedem care este situația acestor negocieri și am putut să identificăm diferitele pro- uh, domenii problematice. Am, am purtat uh, un dialog cu foarte mulți uh, funcționari de rang înalt, cu primul ministrul Vietnamului, cu viceministrul de, cu ministrul ajunct de externe, cu cu președintele Comisiei, uh, Comisiei pentru Afaceri Comerciale din Adunarea Națională, dar și cu experții economici ai Partidului Comunist, dar și ne-am întâlnit și cu reprezentanții ai societății civile și ai uh, patronatului din uh, domeniul economic din Vietnam, în urma discuțiilor a devenit foarte clar cât de mare este interesul uh, Vietnamului pentru a încheia un acord de liber schimb. Ministrul de resort ne-a spus că acest acord este o prioritate pe lângă celelalte negocieri uh, purtate în acest moment, cum ar fi parteneriatul uh, transpacific, Drept urmare, putem considera că Vietnamul este pregătit și că își dorește să încheie un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Următoarea rundă de negocieri este programată pentru luna iunie și este posibil ca în momentul respectiv sau într-o eventuală următoare rundă de negocieri să se încheie acest acord ceea ce reprezintă un succes pentru ambele părți și va reprezenta un sprijin pentru dinamica economică a Vietnamului și a Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, cred că vizita din Vietnam a fost una reușită și cred că vom discuta despre această temă și grupului de monitorizare. Apoi, în ceea ce privește votul, uh, votul din plenară, uh, sprijinul uh, macrofinanciar pentru Ucraina, s-a votat pe data de 25 martie și Consiliul mi-a transmis că poziția Parlamentului va fi adoptată corespunzător. Votul privind statele din Balcanii de Vest și importurile din, uh, de textile va, va avea loc pe data de 29 aprilie. Raportul Uniunii Europene privind obstacolele în calea investițiilor a fost prezentat în luna martie și uh, au fost discutate zonele probleme în ceea ce privește China, India, Brazilia, desigur și Argentina și Statele Unite ale Americii. Cred că asistăm din nou la un uh, moment important în, pe par, în cadrul discuțiilor pe care le purtăm și cu vicepreședintele Comisiei Europene, Katainen, responsabil pentru creștere economică uh, și investiții, pentru a acorda atenția necesară politicii de, de investiții în alte state. Acestea sunt, uh, au fost comunicările mele. Aș dori să vă întreb dacă aveți rămas. Domnule Winkler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă adresez o întrebare. Este o intervenție de natură procedurală. Nu știu dacă nu știu dacă ce se întâmplă astăzi în sală respectă regulile. Avem un obiect aici în fața noastră pe mese și nu știu dacă este bine să deschidem acest obiect, nu știu dacă este bine să fim supuși diferitelor activități din partea diverselor grupuri de interese de lobby, însă nu cred că trebuie să creăm un precedent privind o asemenea activitate de marketing în, în comisia noastră și v-aș cere să cereți, uh, v-aș ruga să cereți personalului să îndepărteze aceste obiecte de pe mesele noastre. Vă mulțumesc, uh, domnule Winkler. Uh, aceste obiecte au fost puse pe mese înaintea începerii reuniunii. În rest, eu trebuie să aprob orice asemenea acțiune și este o regulă pe care o vom respecta. După cum am spus, au fost uh, au fost puse pe mese înaintea reuniunii, deci nu putem vorbi despre un caracter oficial. Foarte bine, ajungem la punctul 4, comerțul cu produse derivate din focă. Domnul Benson este raportor Este vorba de o modificare a directivei din anul 2009 o directivă caracterizată puternic de interdicția comerțului cu asemenea produse, mai ales produsele care provin din Canada și Uh, este o legătură puternică și cu condițiile de viață ale inuiților din Canada. Avem nevoie de o nouă reglementare pentru a ne alinia normelor de la Organizația Mondială a Comerțului, dar sunt convins că toate detaliile le vom afla acum de la raportor. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și voi continua în limba mea maternă. Parlamentul European și Consiliul au adoptat un, regula, un regulament care interzice comercializarea produselor derivate din focă în, în Uniunea Europeană. Norvegia și Canada s-au adresat Organizației Mondiale a Comerțului în legătură cu acest uh, punct și tocmai de aceea trebuie să reglementăm în acest uh, domeniu. În ceea ce privește derogările pentru Inuit, pentru inuiți. În uh, anul 2009 am convenit că nu ar trebui ca populația inuită să fie afectată în mod negativ de, de această interdicție. Este vorba de comunități care trăiesc uh, la capătul uh, lumii, într-o zonă foarte îndepărtată și trebuie să se descurce cu mijloacele pe care le, le au la dispoziție. Folosesc uh, toate produsele derivate din focă și propunerea din uh, anul 2009 a distrus viața purtată de inuiți de secole uh, și Comisia nu ar trebui să uite că este vorba de o decizie care afectează viața cotidiană a unor oameni Uh, normali și se uită viețile omenești afectate de această propunere. Comisia nu a analizat consecințele și, cu toate acestea, a propus, uh, a propus reguli și mai stricte. Nu cred că s-a ridicat la așteptările noastre toate cifrele pe care le-am văzut eu până acum ne demonstrează că, negativele, că pentru populația inuită consecințele sunt profund negative. Exportul uh, de piei de focă a scăzut de la 9 milioane în 2009 la 2 milioane în 2013. Deci uh, nu mai pot fi vândute piei uh, de focă și discutăm despre oameni care trăiesc foarte departe de Bruxelles, poate prea departe, nu au la colțul străzii uh, supermarketuri, nu au acces la electricitate, de exemplu, și îi, uh, ei depind foarte mult de aceste produse foarte, se creează, din păcate, stocuri de, de piei de focă care nu mai pot fi uh, uh, vândute și nu este vorba de exploatare durabilă a acestei resurse naturale. Printr-un amendament uh, propus de mine, cer Comisiei Europene să examineze consecințele acestei interdicții și să găsească posibilitățile necesare de a îmbunătăți Uh, această propunere legislativă, astfel încât ea să nu afecteze în mod negativ populația inuită. Există reguli uh, pentru o dezvoltare uh, durabilă și este vorba de o populație care a învățat să trăiască împreună cu natura și care nu reprezintă o povară pentru ecosisteme. Și cred că noi aici la Bruxelles am avea foarte multe uh, lucruri de învățat uh, de la ei. În ceea ce privește uh, derogarea pentru Marea Baltică, Comisia consideră că este vorba de o intervenție uh, chirurgicală, considerând că dacă am tăiat piciorul unui uh, scaun, scaunul ar putea rămâne în continuare unul stabil. Excepția pentru Baltică înseamnă că se permite folosirea unui număr redus de piei de focă pentru activități artizanale. Noi ar trebui să învățăm să respectăm mediul înconjurător și dacă am face acest lucru, ar trebui, ar uh, trebui să transformăm focile din uh, Marea Baltică în uh, deșeuri. Considerăm că focile sunt o amenințare pentru stocurile de pește, de exemplu nu este un mod durabil de a trata resursele naturale. Am propus un amendament pentru a înlătura textul care reprezintă o interpretare foarte severă a regulilor uh, OMC și uh, mă adresez Comisiei Europene uh, pentru a păstra compromisul din anul 2009 cotele și regulile pentru Marea, stabilită pentru Marea Baltică nu respectă deloc normele din directiva privind habitatul natural. Discutăm aici despre oameni care își folosesc resursele naturale într-un mod uh, dura, uh, durabil. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Benson. Uh, domnul Schuster îl înlocuiește pe uh, domnul Leifried, raportor din umbră. Vă mulțumesc, domnul Leifried. M-a rugat să citesc câteva uh, lucruri în numele lui și anume următoarelor. Uh, dragi colegi, după cum știți, uh, comerțul cu produse derivate din focă uh, respectă normele OMC. Domnul Benson a încercat să alinieze normele la situația actuală. În calitate de raportor din numără în numele socialiștilor și democraților, eu consider că avem nevoie de o abordare minimă și, în mod excepțional, să acceptăm propunerea Comisiei Europene, a cărui obiectiv este de a modifica doar domeniile care au fost criticate de OMC. Mi se pare abordarea cea mai sigură pentru a nu evita o legislație complet nouă, care nu a rezistat în fața OMC. Suntem deschiși, pe de altă parte, și unor propuneri făcute de raportor, de exemplu cererea de a avea o analiză de impact a consecințelor negative pentru uh, comunitățile autohtone aduse de această interdicție. Se pună întrebarea dacă ar trebui să discutăm despre această propunere în acest context, pentru că, de fapt, este vorba de modificarea derogării prevăzute pentru populațiile indigene și pentru dezvoltarea, gestionarea generală a resurselor. Intenția raportorului de a nu elimina această derogare, ci de a o modifica, o privim cu ochi foarte critici. Ne temem că o reformulare, o modificare a acestei norme va duce din nou la probleme în fața OMC. Tocmai de aceea noi mergem în cealaltă direcție. În ceea ce privește situația populației indigene, cred că vom ajunge la, o, la un compromis cu raportorul și așteptăm cu nerăbdare o colaborare cât mai constructivă. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnul Campbell nu este prezent, uh, nici de la ALDE, nu văd vreun reprezentant. Uh, din partea GUE, dar cuvântul doamnei Mina. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, rapporteur Bensen probeert een uitspraak. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Raportorul încearcă să găsească o soluție, vrea să legalizeze din nou vânarea focilor în cadrul gestiunii resurselor maritime. Nu ne opunem acestor derogări, însă ne opunem abordării comerciale. Un alt element important pentru OM este că Organizația Mondială a Comerțului nu va accepta niciodată aceste derogări, care nu sunt insuficiente. Dacă facem posibile aceste derogări, va fi imposibil ulterior să împiedicăm uh, vânătoarea la scară mare. Așadar, noi ne pronunțăm împotriva uh, amendamentelor raportorului. Mulțumesc. Numele verzilor? Vă rog. Mă alătur și eu antevorbitorei mele și eu consider că acest raport nu poate să rămână în această uh, formă. În ceea ce privește această derogare, am văzut că există un singur stat care se folosește de această derogare cu doar 31 de uh, certificate, deci cred că acest punct poate fi eliminat fără probleme do- al doilea punct, referitor la populația inuită, trebuie să spunem foarte clar că este exclusă o utilizare comercială. Soluția este relativ simplă din acest punct de vedere, prin modificarea un câtorva cuvinte. Deci nu considerăm că există vreun motiv uh, întemeiat pentru a elimina această derogare, așa cum propune raportorul. Mulțumesc. În numele FDDR, cum tu, doamna Beghin. Mi unisco anch'io alle voci precedenti dei miei colleghi e... Vă mulțumesc, mă alătur și eu antevorbitorilor mei. și eu consider că trebuie să păstrăm angajamentele Uniunii Europene în ceea ce privește interzicerea comerțului cu produse derivate din focă. Este în special vorba de produse care provin de la puii de focă. Uh, lucru care periclitează însăși existența speciei. Aceste interdicții trebuie să rămână în vigoare și trebuie să fim foarte atenți. Este adevărat că există populații indigene în extremul nordul Canadei, de exemplu, care se bazează pe aceste produse. Însă, nu putem să distingem uh, marfa care provine dintr-o captură uh, tradițională sau care sunt uh, pur și simplu vânate în scop uh, comercial. De aceea, trebuie să rămânem vigilenți și să nu renunțăm la regulile actuale. Un lucru suplimentar. Canada tocmai a adoptat măsurile uh, europene din trecut. Vreau, aș dori să știu dacă există un acord cu Canada care să menționeze aceste reguli, pentru că Canada poate să uh, adopte oricând modificări în virtutea unui viitor acord de liber schimb. Thank you very much. And first of all, Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Benson pentru proiectul său de raport. Știu că este o problemă foarte complexă și trebuie să găsim un răspuns corect. Dar sarcina cea mai importantă pentru noi este ca registrația Uniunii Europene problema nu este felul, nu este să fim în acord cu decizia OMC, Uh, problema este cum și uh, raportorul are dreptate, uh, propunerea comisiei nu este una bună. Este o propunere proastă de a încerca să armonizeze legislația comunitară cu deciziile OMC. Ar trebui să ne întoarcem și să ne amintim ce, care a fost opinia noastră noi am avertizat că vom, ne vom regăsi exact în situația în care ne găsim acum și, după părerea acestei comisii, am făcut propunerea de a respinge legislația respectivă din motivul că eram de părere că trebuie să fie uh, combătute uh, uciderile crude ale focilor în anumite zone ale lumii, dar nu, că nu comerțul în sine este o problemă. Și Comisia a căzut exact în aceeași capcană ca și în, la început. Este o soluție rapidă, dar nu este una corectă. Comisia, propunerea Comisiei spune că aceste uh, foci importate din Uh, Canada pot să poate să fie puse pe piață, dar focile care sunt uh, vânate în Uniunea Europeană, chiar dacă sunt vânate într-o manieră mai uh, blândă, trebuie să fie interzise. Este o politică care nu are niciun fel de sens. Comisia nici măcar nu a realizat o evaluare de impact pentru a cuantifica efectele propunerii sale. Din nou, Uh, vedem cum se acționează prin legislație deficitară. Și este puțin contradictoriu când spunem că atunci când se permite vânătoarea, dacă spui că se permite vânătoarea focilor, înseamnă că uh, acest lucru încurajează vânătoarea de foci însă în același timp că nu ar trebui să se utilizeze produsele de focă. Comisia spune ă, vânați foci, dar tratați produsele de foc ca deșeuri. Nu mi se pare că este o perspectivă de protecție a ă, focilor, încalcă termenii Convenției Protecției ă, Diversității Biologice. Spunem de fapt că ar trebui să omorâm foci, dar, dar că produsele provenite din aceste foci nu trebuie să fie folosite. Focile nu, nu sunt periclitate. Există o explozie a populațiilor de foci, însă asta înseamnă că va exista o vânătoare a populațiilor de foci. Însă ce facem cu aceste foci? Să le ardem, să le îngropăm sau uh, putem face produse uh, din aceste foci. De aceea eu cred că propunerea nu de a elimina excepția, ci de a o reformula, după cum o face raportorul în amendamentul 6, este una foarte bună, pentru că uh, se referă la uh, originea problemei fără a căuta o soluție rapidă. Propunerea comisiei mi se pare total nesatisfăcătoare și nu ar trebui să fie susținută de către comisia noastră. Domnul Leichtfried. Vă mulțumesc, domnule președinte. am cer scuze pentru uh, întârziere, însă a devenit o tradiție ca Lufthansa să întârzie în fiecare zi de luni. Uh, nu doream să mai iau cuvântul, însă domnul Fielner m-a îndemnat puțin eu văd lucrurile complet uh, altfel. În ultima perioadă am adoptat multe legi bune, adoptate cu o mare majoritate, o legislație care, din diferite motive pe care le putem discuta, a fost atacată de uh, Canada. Propunerea a uh, Comisia a venit cu modificări uh, minore și cred că nu avem nevoie de mai mult. Până la urmă, Trebuie să ne asigurăm că focile nu mai sunt uh, ucise în mod uh, uh, groaznic, nici la noi, nici în alte părți. Cred că acest principiu ar trebui să îl uh, respectăm în cadrul stabilit de Organizația Mondială a Comerțului. Așa văd eu uh, promisia, propunerea făcută de Comisia Europeană și nu consider că ar trebui să o modificăm prea mult. Mulțumesc. Domnule Fielner, vă rog. Un lucru, domnului Lightfried. Nu este vorba doar de Lufthansa, multe alte companii suferă de întârzieri. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să oprim uciderea brutală a focilor, însă cred că dumneavoastră și comisia trebuie să dovediți de ce, prin natură, inuiții nu vor uh, ucide foci în mod brutal, dar uh, vânătorii europeni vor uh, vâna focile în mod brutal întotdeauna, pentru că aceasta este uh, ideea implicită în această legislație, pentru că uh, se spune că nu vom remedia aceste uh, probleme, dar uh, focile ucise de inuiți sunt ok, dar uh, focile ucise de europeni uh, nu pot să fie comercializate. Și cred că aici ne înșelăm. Voorzitter, ik ben blij te horen dat meneer Fjellner uh, ook Ca și domnul Fielner, am și eu probleme cu masacrarea focilor, suntem de acord, însă un lucru pe care nu-l înțeleg este de ce atunci când uh, vorbim despre comercializare, acest lucru uh, va duce la o vânătoare mai intensificată. În momentul actual spunem că se vor putea vâna focile pe baza drogărilor pentru populațiile indigene pentru, sau pentru că trebuie să se mențină populațiile de foci. Va fi singura derogare? Va fi o derogare doar în scopuri personale? Noi avem o problemă cu comerțul. Din momentul în care se solicită fonduri pentru aceste produse derivate din foci, uh, deschidem uh, posibilitatea pentru orice uh, activități comerciale. Stați, haideți să ne întoarcem puțin. Parlamentul și Comisia noastră nu ne-am dat uh, un aviz în legătură cu vânătoarea focilor, pentru că am S-a părut, mi se părea că au venit mai mulți vânători decât uh, membrii ai comisiei noastre la audierea pe care am organizat-o. Organizația Mondială a Comerțului a spus că avem uh, dreptul de a introduce restricții comerciale bazate pe bunăstarea animalelor. De asemenea, tratatul de la Lisabona clasifică animalele ca ființe conștiente și, ne, și care au dreptul să fie tratate bine. Salut propunerea Comisiei salut decizia OMC. Un răspuns la întrebarea domnului Fielner este uh, că aici este uh, că vânătoarea comercială a uh, focilor va fi interzisă în interiorul și în afara Uniunii Europene, deci și înăuntru și în afara Uniunii, vânătoarea comercială a focilor este interzisă, însă, din motive istorice, tradiționale, culturale, că uh, se pot uh, uh, accepta și că în momentul de față ar trebui să examinăm cum putem avea o excepție decentă pentru inuiți și propunerea comisiei este un pas în direcția cea bună. Această propunere oprește mm, profiturile comerciale din aceste produse în interiorul Uniunii Europene și în acest sens își atinge scopul. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, Martin Lucas. Uh, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și noi mulțumim raportorului pentru proiectul său de aviz și pentru că a dialogat cu noi în legătură cu acest document vă reamintesc uh, decizia OMC. Decizia OMC a susținut în general uh, interzicerea produselor din focă. A fost o, un rezultat major, însă uh, au fost semnalate dou- cele două excepții ca problematice. Prima, excepția pentru Uh, produsele din uh, vânători pentru uh, gestiunea resurselor maritime și a doua excepție din vânătoarea din partea inuiților. În ceea ce privește prima excepție, OMC-ul nu a acceptat că acest tip de vânătoare diferă de vânătoarea comercială din Canada și Norvegia și că, prin urmare, această excepție reprezenta o discriminare. Chiar dacă vânătoarea este non-profit și la scară mică, s-a considerat că aceasta este, uh, insufi- acest lucru este insuficient pentru a uh, Uh, o calific, ca, ca excepție. În cazul celei de-a de de doua excepții, uh, în cazul inuiților, s-a acceptat că vânătoarea din partea inuiților este diferită de activitățile comerciale din Norvegia, pentru că este necesar ca popoarele uh, indigene să fie recunoscute ca având un drept și ca aceste produse să fie exceptate de la interdicție pentru că aceste produse sunt esențiale pentru supraviețuire. A fost o victorie pentru noi să obținem această excepție. OMC-ul a protestat că nu există o recunoaștere a preocupărilor pentru uh, bunăstarea animalelor, în excepția pentru inuiți, și că nu se, s-a făcut niciun fel de diferențiere uh, față de vânătoarea comercială. Acesta a fost rezultatul OMC după ani de zile în care Comisia a apărat uh, și s-a luptat foarte mult pentru uh, achi și pe, a apărat interdicția și excepțiile am uh, adoptat o abordare chirurgicală și limitată față de această decizie. Acum 2 sau 3 ani a trebuit să schimbăm regulamentul de bază antidumping datorită unei contestări din partea Chinei. Acum trebuie din nou să uh, schimbăm legislația și avem uh, opțiunea de a păstra achiul așa cum este și de a face doar schimbări minore acolo unde este absolut necesar. În același timp, dacă avem o implementare suficient de solidă, trebuie să recunoaștem că implementarea OMC este un exercițiu unic care nu uh, este supus revizuirii. Folosim această abordare care ni se pare că este una deja folosită și corectă față de implementarea deciziei OMC și care a dus la eliminarea primei excepții. Ne-am fi dorit foarte mult ca această excepție să fie Um, păstrate, însă, în opinia experților juridici, această excepție nu a putut fi păstrată. Dacă am dori să schimbăm ușor condițiile pentru prima excepție, ar, exista în continuare problema discriminării și dacă excepția va deveni prea largă, am subminat însăși ideea de interdicție generală. Deci dacă vrem să salvăm această excepție, uh, nu putem să salvăm această excepție, deci uh, va trebui ca aceasta să fie eliminată. Avem și propuneri de a recunoaște preocupările legate de bunăstarea animalelor în cazul celei de-a doua excepții legate de vânătoarea de către inuiți. Vrem să păstrăm această excepție care să aibă sens, să poată să fie folosită de către inuiții din Groenlanda. Mulțumim! Dăm acum din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi doar la ceea ce a declarat Comisia la sfârșitul intervenției sale, că ar trebui să fie o excepție cu sens pentru inuiții. Am, pentru inuiți am auzit acest lucru de la mai mulți reprezentanți de azi. M-am bucurat să, că mulți au cerut un, o evaluare de impact a, a acestei legislații asupra populației inuite. Există și un raport al WWF, Fundația pentru animalele sălbatice au, au redactat un raport în legătură cu focile din Groenlanda, în care descriu ceea ce s-a întâmplat în urma adoptării regulamentului. Sunt de acord cu cei de aici care au spus că trebuie să ne asigurăm că focile nu vor fi ucise în mod brutal. Asta uh, făceau, se practica în Canada. Însă nu este vorba de acest lucru în cazul inuiților. Aceștia vânează foci de secole și acum sunt obligați să își părăsească uh, locuințele de pe banchiză pentru că nu pot să mai supraviețuiască. Pentru inuiți, cel mai important este să aibă uh, carne pentru familie, pentru câini uh, și să vândă câteva sute de uh, piei. Nu este vorba de uciderea sistematică a sute de mii de foci. Aceste foci sunt ucise într-o, pare, într-o perioadă a anului când este întuneric în acea parte a lumii aștept o rezoluție care să fie respectuoasă față de acești oameni. Este vorba aici de implementarea unei decizii OMC, legislația din mai 2000. Legislația datează din mai 2014. Acum ni se spune că vom fi amendați dacă nu dăm curs acestor reguli, însă eu cred că Comisia a așteptat prea mult. Mă aștept ca Comisia să, să vadă aceste modificări nu ca niște ajustări tehnice. Acești oameni au un respect pentru natură mult mai mare decât noi aici în Bruxelles sau în altă parte în Europa. Aceștia, acești oameni trăiesc într-un ecosistem uh, împreună cu natura și pentru mine este vorba de o problemă de durabilitate. Este vorba de respect pentru niște populații pe care nu le-am tratat niciodată foarte bine. Sper așadar că vom putea găsi o soluție pentru acești oameni. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 17 aprilie la ora 12 și după aceea raportul va fi votat în această comisie în data de 7 mai. După care va ajunge la Comisia de Fond, care va avea votul pe data de 4 iunie. Se încheie așadar acest punct de pe ordinea de zi. Punctul 5 a fost amânat pe mâine dimineață. Așadar, acum luăm o pauză de aproximativ 10 minute. Ne revedem cu câteva minute înainte de ora 16. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, declar din nou deschisă reuniunea noastră. Mă bucură faptul că vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Katainen, este prezent alături de noi. Bine ați venit alături de noi. Este pentru prima dată când uh, participați la o reuniune a Comisiei pentru Comerț Internațional și sper că Astăzi este început un dialog continuu, pentru că există foarte multe puncte uh, interesante atât pentru noi cât și pentru portofoliul dumneavoastră. Investițiile, stimularea creșterii economice sunt strâns, strâns legate, direct legate de politica comercială și vicepreședintele Comisiei, domnul Katainen, tocmai mi-a spus că una din Uh, principalele sarcini ale dumnealui este de a prezenta planul de investiții uh, al noi Comisii Europene și că își dorește stimularea investițiilor și prin uh, schimburile comerciale, astfel încât programul Noul Start pentru Europa are implicații și pentru relațiile comerciale. Ne dorim ne dorim, desigur, să consolidăm uh, capacitățile de export a întreprinderilor europene și aici există o legătură cu uh, acordurile comerciale, dar ne dorim în același timp sporirea investițiilor în țări terțe, mai ales din partea întreprinderilor europene care până acum nu sunt active pe plan internațional și care astfel ar putea să contribuie mai bine la atingerea obiectivelor strategiei 2020. Drept urmare, există o strânsă legătură între, activită, între activitatea comisiei noastre și portofoliul uh, dumneavoastră, domnule comisar. Drept urmare, bun venit din nou și vă dau cuvântul. Mr. Chairman, honorable members. Domnule președinte, distinși eurodeputați, vă mulțumesc că m-ați invitat pentru acest schimb de păreri. Sunt gata și mă bucur să discut cu dumneavoastră despre subiectele care vă interesează. O să mă concentrez în discurs sau în prezentare pe două dintre <clears throat> principalele priorități ale Comisiei. Planul de investiții și parteneriatul uh, transatlantic. Acestea sunt importante fiecare de sine stătător, dar cele mai mari beneficii vor <clears throat> apărea dacă avansăm în paralel și vor exista sinergii între cele două fronte. O să menționez mai întâi planul de investiții. În noiembrie am adoptat planul de investiții pentru Europa și, după cum știți, proiectul de regulament cu privire la Fondul European pentru Investiții Strategice în luna ianuarie. <clears throat> Propunerea legislativă din planul de investiții este acum discutată în Parlamentul dumneavoastră. Urmărim de aproape activitatea diverselor comisii parlamentare și furnizăm uh, informațiile solicitate. Așteptăm discuții fructoase în dialogurile tripartite cu Parlamentul și Consiliul și sperăm să vedem că acest fond pentru investiții strategice va funcționa până la vară. E prima inițiativă legislativă majoră a actualei comisii și este esențial să arătăm cetățenilor că de data aceasta lucrurile vor sta altfel. E nevoie de o redesare economică durabilă. Dacă vrem să reușim și vrem să creăm noi posibilități pentru companiile europene și pentru locuitori, trebuie să îndepărtăm barierele în calea investițiilor care există în prezent în Europa, special bariere în calea activităților transfrontaliere și internaționale. Am călătorit în Europa în ultimele câteva luni explicând și dezvoltând planul de investiții. O temă recurentă <clears throat> pe care o aud din partea sectorului privat se referă la urgența de a face progrese în legătură cu piața unică și de a elimina blocajele în calea investițiilor pentru a îmbunătăți climatul investițional. Uniunea Europeană e implicată și într-o agendă fără precedent a negocierilor comerciale și de investiții. Scopul ar fi ca societățile europene să aibă acces mai bun decât concurenții internaționali să vândă clienților străini și să asigure că investițiile în străinătate vor fi protejate. Abordarea Comisiei legate de planul de investiții și acordurile comerciale și de investiții sunt complementare și se consolidează reciproc prin plan de investiții vrem să atragem investiții străine și interne, pentru că adesea aduc cunoștințe, tehnologii inovatoare, ca și capital. Ar trebui să însoțim planul investiții <clears throat> cu un regim deschis, previzibil pentru investiții. Asta propune planul de investiții propus de comisie. Când implementăm reforme de reglementare acasă, <clears throat> suntem într-o mai bună poziție de negociere a unor condiții îmbunătățite pentru companiile noastre când fac afaceri în străinătate. De exemplu, dacă am avea o piață unică digitală cu adevărat conectată, asta ne-ar da noi pârghii și ar consolida poziția de negociere la negocieri internaționale de investiții și în domeniul comercial. Aplicarea planului de investiții va mări șansele de realizare în orice acord comercial eliminând blocajele de pe piața internă și investiții strategice în cercetare, dezvoltare, eficiență energetică și așa mai departe. Pentru a face firmele europene mai competitive, pentru a le ajuta să fie competitive pe plan internațional. Aceste politici sunt o importanță deosebită pentru IMM-uri. De exemplu, anchetele arată în repetat că lipsa de capital e un impediment cheie pentru globalizarea IMM-urilor europene. Prin îmbunătățirea accesului la finanțare, planul de investiții poate fi catalizator pentru mai multe firme mici care să profite de oportunitățile <clears throat> pe care le oferă acordurile comerciale internaționale. Comisia depune eforturi deosebite, în cele mai bune acorduri pentru Europa și știu că <clears throat> asta își dorește și comisia dumneavoastră parlamentară. După cum ne așteptăm, de la un acord de astfel de dimensiuni, cum e TTIP, Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții, se bucură de o atenție deosebită. E o prioritate deosebită pentru Comisia noastră și pentru mine personal, pentru că acest acord poate să fie un stimulant major pentru economia europeană să mărească influența noastră în stabilirea de reguli și standarde globale care servesc interesele și valorile noastre. Aș vrea să subliniez cu permisiunea dumneavoastră că se poate încheia un astfel de acord fără a reduce ștacheta standardelor de siguranță a consumatorilor, standarde ocuparea forței de muncă, sănătate, securitate. Există un grup pe care îl coprezidez împreună cu domnul prim vicepreședinte Timmermans. Aici discutăm abordarea pentru a ne asigura că avem coerență în toate aspectele negocierilor și că doamna comisar Malmström se bucură de sprijinul de care are nevoie în sărcinile de negociere. Am discutat <clears throat> calea de urmat pentru investiții și vreau să sprijin ce a spus doamna comisar Malmström în această privință, ideile pe care vi le-a prezentat luna trecută. Consider că și din uh, unghiul planului de investiții un capitol cuprinzător cu soluționarea disputelor dintre stat și investitori e soluția adecvată pentru TTIP. Ca și doamna comisar Malmström, aștept să discut cu dumneavoastră în lunile următoare cum să modelăm aceste reforme pentru a face ca sistemul să corespundă scopului scontat, pentru a atrage fluxul de capital, pentru a proteja investițiile în străinătate și pentru a garanta dreptul uh, guvernelor de reglementare. Comisia ar dori să se ajungă la o poziție comună a Uniunii Europene în legătură cu calea de urmat pe viitor. Încercând să facem acest lucru, sper că dumneavoastră veți fi cu mintea deschisă și nu veți închide prematur nicio ușă. De cealaltă parte Atlanticul Atlanticului ascultă cu atenție ce se spune Parlamentul European despre TTIP și sistemul de soluționare a discuțiilor între investitor și stat. Vă rog așadar să ne dați timp să discutăm cu dumneavoastră, cu alți factori implicați și avem încrederea că avem o propunere bună pentru investitori, pentru guverne, pentru lucrători și pentru consumatori. În concluzie, vor fi mai multe ocazii în acest an să discutăm legăturile mai mari și sinergiile dintre toate politicile și instrumentele pe care le avem în instrumentarul nostru pentru competitivitate, creștere și crearea de locuri de muncă. Doamna comisar Marson pregătește o reflexie cu privire la <clears throat> noile strategii pentru comerț și investiții pe care le vom propune la sfârșitul lui septembrie. Dinamica dintre piața internă și politicile externe va fi în centrul discuțiilor, ca și modul în care putem explica mai bine cum comerțul creează locuri de muncă și creștere economică în Europa și rolul comerțului european în lume. Comisia este angajată pentru un proces transparent și inclusiv și așteptăm să auzim părerile dumneavoastră. Din toate aceste motive, Comisia prioritizează aceste inițiative, planul de investiții și TTIP și ne vom asigura că sunt consecvente și se consolidează reciproc. Dar avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră și de cooperarea fructuoasă cu dumneavoastră. O să mă opresc aici, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept o discuție cât mai fructoasă în legătură cu aceste subiecte. Și cu, spuneam, cu orice alt subiect vă interesează pe dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim, domnule vicepreședinte al Comisiei. Așadar, acum o să dau cuvântul mai întâi grupurilor politice. Nu văd niciun coordonator de la PPE și nu ridică nimeni mână. Așa că, domnul Echrid, la S și D. Uh, thanks, thanks very much. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Cred că a fost foarte interesant ce ne-ați prezentat. Am o întrebare, în special, după cum ați spus și dumneavoastră, negocierile acestui parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții, TTIP, e unul dintre punctele de interes pentru noi aici. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți în principiu situația negocierilor. Pentru că, după cum am discutat cu doamna Malmström și cu negociatorul șef, impresia începe să se contureze că pe măsură ce se avansează negocieri, cu atât mai mult, par să se complice și mai mult. Ce părere aveți dumneavoastră despre marile probleme care s-ar putea pune la aceste negocieri, cum ar fi indicațiile geografice sau chestiunea deschiderii pieții achizițiilor publice din sau către SUA. Ce părere aveți dumneavoastră? Și o a doua întrebare se concentrează mai mult pe sistemul de soluționare a litigiilor între investitori și stat, ISDS. Aici am avut discuții foarte interesante despre sistemul ISDS și să încerc să formulez neutru. Grupul S și D are o anumită reticență în legătură cu forma tradițională a sistemului SDS descrisă <clears throat> și în SETA. Cum credeți că ar exista sau ce posibilități ar exista de a negocia cu americanii un sistem care să se bucură de o mare majoritate aici. Din câte știu eu și din cât cred eu, forma tradițională ISDS ar putea să se lovească de unele probleme aici. Am aici amendamente legate de raportul domnului Lange despre TTIP și cred că va fi foarte mult de lucru pentru președinte, sunt 822 de amendamente în legătură cu aceste probleme și ar fi interesant să vedem ce părere aveți dumneavoastră, ce soluție s-ar putea identifica sau ce s-ar întâmpla dacă nu e nicio soluție. Și asta e o problemă la care aș dori să vă rog să vă referiți. Mulțumesc. Acum domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru observațiile introductive la acest subiect interesant și provocator, aș spune. După cum am discutat deja în plenară și în alte comisii, acest plan al președintelui comisiei în legătură cu investițiile cred oarecum că în continuare vorbim despre un fel de voodoo. Ca să vă spun foarte deschis, încă tot am înțeles foarte bine <clears throat> și asta se referă și la schimbul de păreri cu dumneavoastră despre comerțul internațional. Cum vrem sau cum vreți dumneavoastră să atragem investitorii privați să dea foarte mulți bani în uh, elaborarea acestor inițiative. Dacă se face în proiectele care vin din Germania, de exemplu, sunt pe listă foarte multe proiecte care au fost deja respinse pe plan național sau care sunt criticate pe plan național pentru că nu creează locuri de muncă și nu au sens pentru o dezvoltare industrială de viitor a Uniunii Europene sau a Germaniei, în primul rând. Deci dacă vorbim despre industrie, despre noi provocări de a face să se încurajeze investiții în sectorul științei, să nu se piardă viteza la care s-a ajuns. Știm că în China, în prezent, cel mai mare număr de brevete se înregistrează în China. Cum vreți să atrageți uh, investitorii privați să se convine să dea banii? Pentru că, până la urmă, fiecare investiție trebuie să aducă unei întreprinderi private, mai ales pentru cele mai mari? Trebuie să ducă la un profit, la o rentabilitate, la niște bani. De exemplu, investitorii privați, dacă construiesc drumuri sau poduri, ele pot uh, genera o rentabilitate doar printr-o taxă de drum sau de trecerea podului. Deci dacă rezultatul acestor investiții în infrastructură și în alte domenii vorbim despre un tot mai mare de elemente de proiecte de infrastructură private, aeroporturi. Ar trebui să se răspundă și să luăm doar un exemplu. Și în plus, oamenii care încep să utilizeze rute alternative, pentru că unele care sunt la dispoziție pentru companiile mari nu se atinge nivelul scontat în ce privește apoi rambursarea către investitori, ceea ce înseamnă că se vor utiliza bani publici pentru a garanta profituri private. O a doua chestiune, s-a menționat deja parteneriatul transatlantic TTIP, negocierile acestea Dacă ne uităm la condițiile de ocupare a forței de muncă impuse piețelor și entităților, e o mare distanță între ele. Tocmai am revenit din SUA, am avut multe discuții și cu sindicatele, cu sindicaliștii de la New York, care sunt foarte îngrijorați chiar. Dacă la început sindicatele au fost în favoarea acestor negocieri, acum se așteaptă ca aceste negocieri să nu aducă creșterea unor standarde în comparație cu cele europene. Deci competitivitatea poate să fie periculoasă pentru menținerea chiului comunitar din Uniunea Europeană sau un semn de întrebare pentru standardele americane care să fie aduse la nivelul superior al standardelor europene, pentru că trebuie să existe o recunoaștere reciprocă a standardelor și nu a schimbarelor. Și atunci cum vreți să atrageți investitori din SUA, de exemplu, să vină să investească în Europa în diverse domenii economice? Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Acum doamna Keller. Mulțumesc și am câteva întrebări legate de comerț și investiții. Ce privește comerțul, <clears throat> vedem în raportul dumneavoastră că aduceți argumentul că comerțul aduce creștere economică, nu adaută, mai ales în dezbatere legate de TTIP. Sunt multe, multe semne întrebare legate de această afirmație. Pentru să ne precizați cum credeți dumneavoastră că se va întâmpla acest lucru și, în plus, cum credeți că vă duce la locuri de muncă? La urma urmelor, sunteți comisarul că vă ocupați și de locuri de muncă. Ați putea aduce argumentul că, în comparație cu alte elemente, o să câștigați, dar o să și pierdeți niște locuri de muncă și partea cu pierderea de locuri de muncă să nu fie subestimată. Și mă întreb, prin urmare, cum vedeți dumneavoastră? Priviți mai mult piața locurilor de muncă din Europa? Cum vreți să creați locuri de muncă în Uniunea Europeană? A spune că comerțul nu e instrumentul potrivit, pentru că se amenință multe locuri de muncă ale unor oameni reali care au și nevoie de a-și câștiga existența. Nu vă uitați și la valoarea locală de a crea locuri de muncă, consumul intern, valoarea internă care trebuie creată. <clears throat> și cu investițiile menționate, investiții durabile, care să creeze locuri de muncă durabile și de calitate. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? În ce privește planul de investiții pe care îl sprijinim ca atare cât timp e durabil, ceea ce deocamdată nu e complet clar că e durabil și în sensul că nu continuăm să mărim consumul de uh, combustibil fosil și să construim noi drumuri, pentru că asta nu e investiție, ci o pierdere de bani, o erosire. Vă întreb și cum putem a sprijinit țările în criză, în programe de combatere a crizei care sunt deocamdată excluse. Există o anumită flexibilitate, dar cum o veți utiliza pentru ca banii să ajungă în locurile în care într-adevăr e nevoie de ei? Și ați menționat de asemenea investițiile private. În Europa avem mari lacune de investiții. Deși sunt mulți bani disponibili, sunt mulți care nu își găsesc locul în care să fie investiți, mulți oameni se gândesc ce să facă cu banii, dar investițiile tot nu se produc. Aș fi curioasă să-mi spuneți ce vrea Comisia și dumneavoastră să faceți în acest sens. Există și limita ce puteți face, ce surse vedeți pentru a acoperi această lacună de investiții. Mulțumesc. Uh, doamna Curtin Darling. Vă mulțumesc. O să am o altă perspectivă, pentru că am discutat foarte mult despre TTIP. Aș dori să mă axez mai mult pe Fondul European pentru Investiții Strategice și legătura între planul de investiții european și schimburile comerciale internaționale, mai ales ținând cont de faptul că pregătim foarte multe investiții în infrastructură și examinând uh, proiectele propuse, este vorba de foarte multe cheltuieli cu infrastructura, deci foarte multe investiții în materiale și pe mine mă interesează următoarea situație. Dacă este să mă gândesc la situația pe plan internațional, în uh, nord-vestul Angliei am reușit să păstrăm o ultima Uh, fabrică metalurgică în urma unei investiții din partea unei companii din uh, Taiwan. O companie care a investit uh, acolo la noi, însă investiția respectivă este acum periclitată datorită faptului că prețul, datorită prețului oțelului pe plan internațional și datorită faptului că pe plan global economia nu mai crește atât de mult. Și aș dori să știu cum ne vom asigura că planul de investiții european, fondul european de investiții, vor fi și în beneficiul industriilor autohtone și în beneficiul um, forței noastre de muncă. Cred că aceasta este principala îngrijorare a tuturor um, cetățenilor europeni și a celor din uh, circunscripția electorală de unde provin uh, eu caracterizată printr-o prezență majoră a industriei uh, grele, care este amenințată acum de situația globală. Deci, uh, aș dori să vă rog să-mi spuneți cum creați această legătură între planul de investiții uh, și aspectele externe pentru a veni în beneficiul lucrătorilor europeni și pentru a ne asigura cât mai bine împotriva potențialelor uh, pericole. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu am două întrebări. În ceea ce privește acordul de liber schimb, întotdeauna principiul precauționar a fost uh, scos din joc și acest uh, lucru în cazul americanilor nu este o problemă pentru că acolo există o altă uh, răspundere în ceea ce privește produsele. Însă situația este diferită în uh, Europa și aș dori să știu care va fi uh, uh abordarea dumneavoastră pentru că uh, Există consecințe importante dacă vă gândiți la o decizie recentă a Curții uh, Supreme din Statele Unite ale Americii. Și cred că mă voi opri aici, nu vă mai adresez o a doua întrebare. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule vicepreședinte, am și eu trei întrebări suplimentare. Cred că aveți dreptate rata investițiilor în Europa este prea scăzută, chiar și în Germania este prea scăzută. Deci, riscăm să ne pierdem competitivitatea în fața celorlalți uh, actori majori de pe scena internațională. Deci trebuie să stimulăm mai mult investițiile, desigur. Însă, planul de investiții are un volum de doar 300 de miliarde de euro. Nu este o sumă atât de mare și cred că ar trebui să alegem cu mare grijă zonele unde dorim să promovăm investițiile. Pentru mine, cel mai important domeniu trebuie, ar trebui să fie procesul de reindustrializare a Europei și integrarea lumii uh, digitale în, uh, în uh, lanțul productiv pentru a încerca să creăm noi modele de a face afaceri. Deci, o abordare puțin diferită față de cele tradiționale și cum, uh, vor, cum vor arăta pentru dumneavoastră aceste uh, priorități. Apoi o altă întrebare. În comparație cu Statele Unite ale Americii, în Europa nu există o adevărată cultură a capitalului de risc și, în mod special, uh, noile uh, companii inovatoare ca și Apple, Google, Amazon au fost fondate prin capital de risc. Și se poate pune această întrebare de ce apar asemenea companii în Statele Unite ale Americii și nu în Europa. Și aș dori să știu dacă planul de investiții se va concentra și asupra acestui capital de risc. În al treilea rând, în Comisia ITRE am discutat pe larg despre cum putem folosi fondurile de la programul Orizontul 2020 în acest plan de investiții și dacă puteți să ne garantați că inovarea, dimensiunea de inovare uh, va avea locul care îi, uh, îi se cuvine în cadrul planului de investiții, așa cum uh, se întâmpla în uh, Orizont 2020. cred că acum e rândul dumneavoastră să răspundeți la aceste întrebări. Nu, îmi cer scuze, domnul Băgă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia Econ și Comisia pentru uh, Bugete vor discuta cu siguranță numeroasele amendamente propuse pentru Fondul European pentru Investiții Strategice și aș dori să repet că este în interesul nostru să obținem un rezultat uh, corect, mai ales în ceea ce privește această inițiativă. Este important ca ea să fie una credibilă și să respecte calendarul uh, stabilit, care este unul foarte ambițios, însă, din punctul de vedere al structurii, cât și din punctul de vedere al uh, detaliilor de, de finanțare, cred că unele lucruri mai pot fi îmbunătățite și din acest punct de vedere sper și aș dori să cer comisiei să dea dovadă de mai multă creativitate decât a făcut-o până acum pentru că în trecut a reușit acest lucru, chiar dacă a fost vorba de programele de, de finanțare al, a, pentru finanțarea programului Galileo, a reușit să găsească soluțiile creative. Însă, din punctul meu de vedere, lipsește un element esențial pentru ușurarea investițiilor și pentru uh, crearea de noi locuri de muncă. Am uh, adunat în ultimii ani mai destul de multă experiență prin planurile de redresare stabilite de fosta comisie uh, Barroso. Uh, vedem că, de exemplu, garanția pentru tineret deja începe să funcționeze că se pun la dispoziție fonduri, însă acestea nu sunt uh, accesate atât de mult cât ar fi nevoie. Deci, până la urmă, nu este nevoie doar de bani. Uh, foarte importantă este și lentoarea administrativă din foarte multe state membre, un fenomen care se manifestă și în țara din care provin eu și se pune întrebarea uh, care este rolul uh, autorităților de aici, de la Bruxelles, și care este rolul autorităților uh, naționale? Și vă pot da uh, un exemplu din landul din care provin eu. Dacă pentru un, un pod de care depinde nu doar circulația locală, dar și exportul, de care depind și exporturile din Danemarca, de exemplu, dacă avem nevoie de 10 ani pentru a concretiza construcția unui pod, Uh, este absolut ridicol pe plan inter- internațional. În drept urmare, mi se pare foarte important abordarea Comisiei Europene de a se axa mai mult pe anumite priorități și de a nu veni în fiecare zi cu o nouă uh, propunere. Cred că putem și noi să uh, examinăm cadrul de reglementare pentru a vedea cum poate fi simplificat acesta mai mult, pentru că nu doar banii sunt importanți, ci și structurile pe care le-am creat noi pe parcursul a multor ani și care uh, pot să devină obstacole în calea bunei derulări a acestui plan de investiții. Acum vă dau cuvântul, domnule comisar. Vă mulțumesc. Aș dori să grupez câteva întrebări și comentarii în primul rând, câteva cele referitoare la schimburi comerciale și TTIP și apoi cele privitoare la planul de investiții. Doamna Keller mi-a spus că eu sunt convins că schimb, uh, schimburile comerciale creează în mod automat, uh, duc în mod automat la creșterea economică. Bine, eu sunt convins de acest lucru. Uh, Știți foarte bine că eu provin din Finlanda, una din uh, țările în care sectorul public are o pondere mare a economiei. Însă, pentru a ne asigura că țara poate pune la dispoziție uh, cetățenilor serviciile necesare, un nivel mare de, de educație, trebuie să fim foarte competitivi pentru a putea avea relații comerciale de succes. Pentru că doar prin uh, schimburile comerciale putem obține veniturile prin care ne uh, finanțăm uh, bunăstarea socială. Tocmai de aceea eu sunt un mare susținător al pieței interne din Europa. Dacă nu aș fi, nu aș fi crezut atât de mult în comerț, aș fi avut o altă abordare în ceea ce privește îndepărtarea obstacolelor interne. Eu cred că avem nevoie de o piață unică în Europa, cred că avem nevoie de un acord uh, de, de acorduri de liber schimb corecte între Europa și restul lumii. Doamna Carter Darling acum ne-a dat un exemplu foarte bun despre cum lucrurile nu pot merge deloc bine dacă nu sunt urmate niște reguli comune au existat investiții în uh, industria oțelului și dacă nu există reguli uh, comune, uh, atunci uh, subvențiile uh, acordate de unele țări duc la probleme, în acest caz, în nord-vestul Angliei. Și o investiție prof- prof, profitabilă uh, Uh, devine inutilă. Pentru a evita asemenea situații avem nevoie de acordul de liber schimb corectă, echitabilă, care să împiedice pe uh, competitori să recurgă la o concurență neloială și să distrugă astfel locuri de muncă din Europa. În cazul special pe care l-ați menționat dumneavoastră, Comisia Europeană analizează situația în detaliu pentru a vedea dacă putem trece la măsuri uh, în domeniul relațiilor comerciale. În cadrul uh, negocierilor TTIP uh, discutăm de punctele foarte mm, dificile, așa cum a spus domnul Leichfried, Dacă privim situația în mod pozitiv. Putem spune că am obținut ceva și că mai rămân câteva puncte dificile de rezolvat. După cum a spus ambasadorul Froman, pe biroul președintelui Obama există o lozincă care spune lucrurile dificile sunt întotdeauna dificile. Și americanii știu acest lucru și noi știm acest lucru și dacă ne dorim un acord de liber schimb echitabil, trebuie să uh, lucrăm, uh, să ne luăm uh, munca în serios și să renunțăm la acuze reciproce, pentru că astfel nu ajungem nicăieri. Am recunoscut că există unele elemente, cum sunt achizițiile publice, care sunt în interesul nostru, există și alte elemente dorite de americani, dar care sunt controversate pentru noi Însă, chiar dacă există un angajament puternic, sunt, consider că, sunt convins că vom putea ajunge la un acord uh, echitabil și uh, echilibrat. Uh, toate punctele ușoare deja au fost rezolvate. În ceea ce privește ASTS, mecanismul de soluționare a litigiilor, acesta face, are un rol important în, în acest acord și Cunosc foarte bine criticile exprimate, unele dintre ele relevante, altele uh, mai puțin. Trebuie să înțelegem că există îngrijorări uh, rezonabile și în ceea ce privește acest mecanism, lucrurile nu sunt uh, în alb și negru dacă acest mecanism este bun sau rău ci deci, pur și simplu avem nevoie de ISDS pentru a ne proteja investițiile. Pentru că dacă legislația americană nu acordă aceleași uh, drepturi companiilor europene ca cele acordate companiilor americane, nu avem uh, prea multe posibilități pentru a ne asigura că sistemul judiciar american tratează în mod uh, egal și companiile europene. Acestea fiind spuse, există valori fundamentale pe ambele maluri ale Atlanticului și cel puțin aici în Europa trebuie să ne asigurăm că dreptul țărilor, dreptul parlamentelor naționale de a reglementa rămâne neatins. Un alt punct legat de TTIP se referă la valorile fundamentale pe care trebuie să le apărăm și va trebui să discutăm toate aceste elemente pe parcursul negocierilor. I would probably go to the to the investment. Și cred că voi trece acum la planul de investiții. După cum probabil știți, planul de investiții are trei uh, elemente. Primul element și cel mai dezbătut este Fondul European pentru Investiții Strategice. Al doilea element este reprezentat, uh, uh, uh, reprezentat de proiectele de investiții și a treilea element de extinderea și aprofundarea pieței unice. Mă voi concentra mai mult acum pe Fondul European de Investiții Strategice și pe numărul de proiecte pregătite. Domnul Scholz m-a întrebat cum vom reuși să atragem investiții private. Doamna Keller m-a întrebat care sunt motivele pentru lipsa de investiții, apoi am fost întrebat cum vor putea profita de acest fond de investiții țările uh, cele mai vulnerabile. În primul rând, acest nou fond nu va rezolva toate problemele. Este un fond de nișă, pentru că se concentrează pe investiții private și, în unele cazuri, uh, pe parteneriată public privată Nu va oferi uh, bani unor investiții pur uh, publice. Deci este un fond de nișă pentru că se concentrează și pe uh, proiecte care sunt mai uh, riscante, care nu pot fi finanțate prin activitățile uh, normale de, of- de oferirea credite de, că- de către Banca Europeană de uh, de investiții, pentru că dacă nu, pur și simplu am fi mărit capitalul social al Băncii Europene de Investiții și am fi finanțat prin BEI mai multe proiecte. Anul volumul investițiilor la BEI este unul variabil, dar se concentrează pe anumite proiecte și prin noul fond ne vom concentra pe alte proiecte. Astfel, încercăm să mobilizăm uh, resurse private. Sectorul privat ne spune că există uh, foarte mulți uh, bani disponibili. Ce ne lipsește în acest moment sunt mecanismele de finanțare a riscurilor și tocmai de aceea am creat acest fond care va prelua o parte din riscul asumat de sectorul privat în, pentru proiectele care sunt atât de riscante încât încât doar sectorul privat nu își poate asuma întregul risc. De exemplu, cum pot, vor putea profita uh, țările cele mai vulnerabile? Face va, va ține cont de, va calcula și riscul unei țări. Tocmai am vizitat Cipru, de exemplu, unde mi s-a spus că este nevoie de o investiție de mici dimensiuni în sectorul turismului, de exemplu, renovarea unor hoteluri sau uh, reînnoirea sistemelor uh, de de canalizare și așa mai departe, investiții de mici dimensiuni și antre, antreprenorul, uh, proprietarul hotelului ar fi dispus să investească, însă uh, riscul țării pen, pentru țara respectivă este unul foarte mare și nu își pot permite acest lucru. Și am întrebat de ce nu se creează o investiție comună prin care se, se împart riscurile uh, și astfel uh, costurile de finanțare pentru antreprenorul local ar, ar uh, scădea semnificativ, ceea ce le-ar permite să își renoveze uh, hotelul și să-și extindă afacerile pe termen mediu și lung. Tocmai de aceea, acest fond se va concentra pe proiecte cu risc mai mare, care nu pot, nu pot fi asumate doar de sectorul privat. O a doua direcție care se leagă de întrebările adresate de domnul președinte. Vom pune la dispoziție capital uh, de risc întreprinderilor mici și mijlocii. Acest capital de risc se pare că uh, reprezintă o problemă peste tot în Europa, nu doar în Germania, dar și în alte state. Enterprises who are doing R&D work. Este vorba de aceste IMM-uri care ar putea să obțină împrumuturi de la bănci, cel puțin în Statele Unite, dar nu pot să obțină bani de la bănci pentru că lipse, lipsește capitalul. Aici, pe această parte ne vom concentra. Clienții pot să fie în Germania, țările de jos, Cipru, și acest lucru va susține cercetarea și dezvoltarea și investiția în cercetare și va combina cercetarea cu economia reală. Motivele pentru care lipsesc investițiile acum sunt mai multe. În primul rând, lipsește cererea. În al doilea rând, anumite state sau zone nu sunt competitive la nivel mondial. În al treilea rând, cu toate că nu ne lipsesc lichiditățile, ne uh, lipsesc uh, capacitățile de partajare a riscului. După cum spuneam, uh, lipsa de capital reprezintă o problemă majoră pentru IMM-uri atunci când își doresc uh, extinderea uh, afacerii. Așadar, avem nevoie de o paletă de uh, măsuri care să includă competitivitatea și avem nevoie și de instrumente europene pentru partajarea riscului și în al treilea rând trebuie să creăm noi piețe și de aceea piața unică este atât de importantă. Pentru că, după cum știm cu toții, este foarte dificil să cumperi produse digitale sau chiar ilegal dacă vorbim despre comerțul digital transfrontalier și în sectorul energetic lipsesc, lipsește o piață armonizată internă. De aceea avem nevoie de o piață mai bună. În ceea ce privește Orizont 2020, este probabil una dintre problemele cele mai mari la începutul trialogului. Însă să vă explic puțin care este logica. Este vorba de fondul cel mai mare de investiții pentru cercetare, 77 de miliarde sau ceva de genul, este cu 50% mai mare în momentul de față, în față de acum câțiva ani. Noi planificăm să utilizăm 3,5% din acest fond pentru uh, ca instrument financiar care să ne permită să avem un efect de multiplicare și să ne permită să susținem uh, sectorul cercetării. Mm, unii spun că cercetarea poate să beneficieze din uh, urma serviciilor financiare. Trebuie să înțelegem de asemenea că și sectorul cercetării are nevoie de investiții. Tocmai am vizitat în Franța, în Cipru, uh, și am instituțiile de acolo și ne-au, ne-au relatat investițiile pe care le-au făcut cu BEI. Unele universități ne-au spus că colaborează cu sectorul privat uh, facilități de cercetare. Deci uh, este o realitate chiar acum că cercetarea are nevoie de investiții. O fac în parte cu alături de sectorul privat uh, și împreună cu alt, alături de alte instituții publice. Deci noi vrem să folosim aceste sume ca burse, granturi sau instrumente financiare. Este cel mai important însă dacă examinăm statele unde procentul de cercetare și dezvoltare față de PIB este cel mai mare, aceste state folosesc granturi și mm, instrumente financiare. Realitatea nu este așa de mm, clar diferențiată, nu este în alb și negru. Atunci când se investește uh, și aceste facilități sunt extrem de importante. Sper că Okay, yeah, uh, maybe one additional point. Poate încă un punct, pentru că este una dintre temele care par să ducă la neînțelegeri. În septembrie, sectorul, sec, Consiliul Ecofin a decis să facă o listă a investițiilor potențiale. O listă care a creat o neînțelegere, o neînțelegere și anume că toate proiectele de pe lista respectivă vor fi, fi, primi finanțare de la FSC sau de la Uniunea Europeană. Unii au crezut că aceste finanțări sunt un fel de granturi, însă niciunul dintre aceste lucruri nu este adevărat lista nu este legată în mod direct de planul de investiții. Era vorba de o listă orientativă. Există acolo planuri bune, există planuri și proiecte din sectorul public, dar pentru că sunt publice nu pot să fie finanțate din capital de risc. Există, din păcate, doar câteva planuri bune în sectorul privat și dacă promotorul este încă uh, serios uh, și intenționează să continue, poate să apeleze la BEI sau poate să obțină finanțare de la BEI prin uh, canalele normale. Însă este foarte important să înțelegeți că FC este ca o bancă căror clienți sunt uh, companii și deținători ai uh, fondurilor private. Nici Comisia și nici Euro- Parlamentul European nu pot să decidă aici, decizia aparține promotorilor privați să aplice, să solicite aceste investiții, aceste resurse uh, și decizia Uh, este altora dacă aceste cerințe sunt îndeplinite. Vă mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. Nu cred că a fost începutul, sfârșitul ce începutul unui dialog foarte constructiv pentru a stimula investițiile. Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Excellent. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Stimați colegi, următorul punct de pe ordinea noastră de zi este punctul 7, subiectul dumneavoastră preferat, TTIP, Tratatul Comercial cu Statele Unite, Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții și astăzi discutăm amendamentele care au fost uh, primite pentru proiectul meu de rezoluție. Termenul a fost 26 martie și am primit 898 de amendamente de atunci. Așadar, avem nevoie de ceva timp pentru a ne asigura că toate aceste amendamente vor fi traduse în toate în toate limbile. Nu sunt încă disponibile în toate limbile în momentul actual. Eu, bineînțeles, voi parcurge toate aceste peste 890 de amendamente și voi încerca să identific unde poate fi găsit un compromis, unde putem consolida anumite amendamente. După ce am examinat aceste amendamente, aș spune că linia generală este cea a proiectului de rezoluție. Există anumite sugestii de redactare, câteva idei noi. Așadar, nu cred că va fi foarte dificil să se atingă compromisuri constructive și sunt uh, convins pe deplin că vom avea în final un text precis pentru a ne asigura că transmitem mesajul politic pe care îl dorim. După prima parcurgere a textului, mi se pare că există patru domenii care ar putea să fie mai, pro, mai controversate. 1. Protecția datelor. Acolo avem o serie de amendamente divergente. Uneori se exprimă anumite condiții, Există de asemenea domeniul serviciilor, dacă acestea să fie incluse sau nu și ce metode să se aplice. Al treilea domeniu este durabilitatea. Există, bineînțeles, un capitol dedicat durabilității și măsurile principale ale Organizației Mondiale a Muncii și, bineînțeles, ISDS sistemul de soluționare a litigiilor. Acestea par să fie domeniile cele mai controversate. Aceste teme trebuie să fie discutate mai în detaliu pentru a putea găsi soluții. În primul rând, voi examina avizele comisiilor care le-au redactat vom primi avize din partea a 14 comisii, șapte dintre ele au depus avize, termenul a fost 16 sau este 16 aprilie, deci în această săptămână ar trebui să primim avizele finale din partea celorlalte șapte comisii. Vom putea să beneficiem de pe urma experienței acestor comisii și să includem uh, eventuale îmbunătățiri în textul nostru. Dat fiind că vom avea, vom avea foarte multe amendamente și avize din partea acestor comisii, aștept de la coordonatorii grupurilor să îmi spună dacă putem prelungi perioada de negocieri, vreau să mă asigur că raportul nu va avea loc în 7 mai, ci în 28 mai, pentru a avea două săptămâni suplimentare pentru a discuta compromisurile. Acest lucru înseamnă că nu va ajunge la vot în plen în luna mai raportul, și poate la sesiunea din iunie, care începe pe data de 8 iunie. Eu îmi doresc o majoritate foarte solidă în favoarea amendamentelor și în favoarea raportului. Și dacă mi se permite o dorință, mi-aș dori să avem o mare majoritate pentru că vrem să avem o poziție puternică în fața Comisiei și nu vrem un rezultat de 350 la 320. Vrem să existe o poziție foarte clară exprimată de Parlamentul European. Și sunt convins că pentru acest lucru avem uh, nevoie de o majoritate la fel de clară Mm, și pentru Statele Unite, pentru ca atitudinea noastră să fie extrem de clară. Domnul vicepreședinte al Comisiei a spus că ambele părți trebuie să fie trebuie să aibă ambiții puternice și nu știu dacă Statele Unite sunt suficient de ambițioase în cadrul negocierilor. Statele Unite au prezentat o serie de propuneri mai puțin ambițioase și știu că există chiar în momentul actual o dezbatere în interiorul Congresului American și mă întreb dacă Congresul este dispus să-i dea președintelui Obama marja de manevră. Vedem că și din partea că nici din partea democraților, nici a republicanilor nu mm, există propuneri legislative și noi și nu știm care ar fi rezultatul unei dezbatere în Congres. Există o prioritate pentru zona pacifică în momentul de față în Congresul American Uh, și mai degrabă Congresul American are ambiții în acest uh, sens și nu față de TTIP. Deci nu este o situație prea, uh, mulțumitoare pentru noi și este cu atât mai important să transmitem un semnal pentru a genera o anumită dinamică pe cealaltă uh, parte a, de cealaltă parte a Atlanticului. Ne așteaptă a 10-a rundă de negocieri care vor fi purtate în continuare, însă dinamica acestor negocieri mi se pare că a avut de suferit până acum. Aceasta a fost, doamnelor și domnilor, introducerea mea. Și acum, dacă sunt prezenți, o să dau cuvântul raportorilor din umbra, după care voi da cuvântul colegilor care doresc ei să uh, intervină. Doamna Rovolt nu este prezentă, nici doamna uh, McClarkin, însă uh, Madice este prezentă. Chairman, um... Mulțumesc, domnule președinte. Mm în acest rol de raportor la un dosar foarte important. Păreați foarte optimist, nu pot decât să vă urez mult noroc. Cred că mai avem nevoie de mai mult timp să examinăm cele aproximativ 900 de amendamente pe care le avem. Aș vrea să mă refer la esența amendamentelor pe care le-am depus și care cred că reflectă cele câteva amendamente pe care colegi din grupul liberal le-au depus ne așteptăm ca TTIP să aibă un impact semnificativ și pozitiv. Așadar, așteptarea din ambiție ar trebui să se reflecte clar. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că facem presiune, dar și întărim poziția de negociere a negociatorilor Trebuie să lucrăm și unor trebuie să lucrăm împreună, să conlucrăm pentru un TTIP bun care să dea rezultate nu doar pentru firme, ci să deschidă și noi posibilități pentru IMM-uri, un lucru foarte important. Să îndepărteze barierele nenecesare și în același timp să mențină standardele la care ținem. E foarte clar. Am actualizat de asemenea proiectul cu noi evoluții la care a lucrat Comisia Europeană și pe care salutăm declarația comună a serviciilor publice, care clarifică multe îngrijorări și ne permite să ne concentrăm pe alte subiecte care merită atenție, cum ar fi accesul pe piață, de exemplu. E important, de asemenea, să ne dăm seama de urgență să se avanseze cu acest proces și să evaluăm nu doar unele chestiuni care s-au bucurat deja de multă atenție, cum e puiul acela tăiat care apoi este trecut printr-o soluție cu clor și impactul global, cum să se poziționeze Uniunea Europeană, să-și mențină calitatea vieții se evite o cursă spre coborârea ștachete, pentru că asta încercăm să evităm. Vrem să asigurăm că nu doar acum, ci pentru generații de acum încolo. <clears throat> Avem un comerț bazat pe reguli pe care le sprijinim, să ne uităm la noile evoluții și nevoi, cum ar fi diversificarea materiei energetică, noi tehnologii și să există o abordare orientată spre viitor. Impactul acestei rezoluții ar trebui să fie fie văzut și în contextul global. Desigur că e bine ca Parlamentul nostru să aibă posibilitatea să facă un inventar, dar nu e rezoluția finală pe care o vom adopta în legătură cu parteneriatul transatlantic privind investițiile și comerțul. Ați menționat provocările legate de mandatul președintului care dorește o împuternicire din partea Congresului. E o chestiune polarizată Există multe îngrijorări și acolo și nu este același lucru cu subiectul TTIP. Dacă mă uit la media socială, sunt mulți cetățeni europeni care îmi trimit articole care spun de ce sprijinim uh, un uh, subiect care e altul decât cel discutat, ce e și ce nu e în joc, care e miza, dacă există o solicitare pentru a avea autoritate de promovare a comerțului, dar nu e ceva legat doar de TTIP sau de TTP care să permită progresul. Cred că e un lucru de care să ne ocupăm ca oamenii să știe că noi din Parlamentul European nu putem să facem uh, ceva în legătură cu parteneriatul transpacific, ci să ne ocupăm de elemente din TTIP care să fie în favoarea oamenilor. Aș vrea să văd mai multe rezultate din negocieri. Parlamentul nostru a trebuit să joace rolul pentru ca acest lucru să se întâmple și sper cu adevărat așa cum am spus, să fie un efort constructiv în <clears throat> atingerea acelui scop și aștept să particip la discuții cu dumneavoastră, cu raportorii din umbră, umbră să vedem cum putem uh, trata acest vraf uriaș de amendamente și vreau să contribui pentru a da elan acestui proces de negocieri, pentru a avea rezultate reale pentru europeni pentru a merge înainte, dar pentru a ne asigura că oamenii înțeleg că în moment de inventariere că mai sunt multe posibilități de schimbare și ca schimbarea să fie în direcția cea bună și tratatul TTIP în final să fie unul bun. Președintele, mulțumesc. Helmut. Danke, Bernd. Danke, Herr Îți mulțumesc, Bernd. Vă mulțumesc, doamna președinte. Voi avea o abordare similară ca cea a lui Marita concentrându-mă pe amendamentele propuse de grupul nostru politic și câteva remarci preliminare. Cred și eu sunt convins că numărul amendamentelor exprimă dorința Parlamentului European nou ales de a-și defini propria poziție și care este uh, Mesajul pe care dorim noi să-l transmitem Comisiei Europene despre ce este important pentru noi. Și nu, acest număr de amendamente consolidează ceea ce am exprimat eu de la prima uh, des, discuție pe care am avut-o pe această temă, și anume să numim temele, întrebările care au rămas deschise și la care Parlamentul dorește să primească un răspuns în uh, urma acestor negocieri și înainte ca acest uh, Parlament să își uh, definească din nou poziția. Deci, numeroasele amendamente depuse exprimă de asemenea divergența de opinii Uh, din punctul de vedere față de viitorul relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, aceste două blocuri economice majore uh, pe plan uh, global și, în al treilea rând, în general, poziția noastră ca grup politic nu este secretă, toată lumea știe că am exprimat foarte multe critici vis-a-vis -vis de acest acord, am declarat că nu avem nevoie de acest acord pentru că um, nu cred că este o idee foarte bine să contopim piața unică a Uniunii Europene cu cea americană. Structurile care s-au uh, dezvoltat în ultimele uh, decenii sunt foarte importante pentru noi și tocmai de aceea am depus un număr important de, de amendamente. În plus, după cum ai spus și tu, am depus și noi amendamente referitoare la sectorul servi- uh, serviciilor, la domeniul achizițiilor publice, la domeniul serviciilor de interes uh, public, common goods, pentru a spune foarte clar că acestea sunt chestiuni care, din punctul nostru de vedere, nu au ce să caute într-un uh, Uh, acord de liber schimb, chiar dacă este vorba de un acord de liber schimb încheiat cu Statele Unite ale Americii. Înainte am discutat cu, vice, cu vicepreședintele Comisiei Europene și am văzut că există o divergență de opinii. Și apoi uh, sunt de acord cu tine, va trebui să găsim o cale de, de, de mijloc numărul mare de amende probabil ne va permite să găsim și uh, amendamente de compromis. Și în încheiere, poate o altă remarcă, cred că ar trebui să încercăm să avem o strategie corespunzătoare de comunicare. Întotdeauna discutăm despre importanța transparenței și ar trebui să spunem foarte clar uh, care este responsabilitatea Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului European, care, este, care sunt uh, părerile diferitelor grupuri, uh, grupurilor uh, politice din această comisie, și să nu uităm că este importantă și părerea celorlaltor uh, comisii uh, parlamentare care redactează uh, propriile proiecte de aviz și cred că astfel demonstrăm că luăm în serios interesul opiniei publice față de acest acord. Doamna Keller. Nu aveam de gând să iau cuvântul, era clară poziția noastră, vreau acum să spun ceva despre procedura care e importantă pentru a se ajunge la un rezultat mulțumitor, începește conținut. E foarte important la comisie să utilizăm expertiza acumulată din vize și putem face asta doar dacă includem toate alineatele și considerentele care conțin recomandări pertinente specifice. Și aici, la INTA, sau pe de altă cale, dacă le includem în compromisuri, cred că e foarte important să ținem cont de ele și să nu le lăsăm deoparte din cauza numărului sau din alte motive. Cred că dacă veți cere comisiilor să spună clar care sunt paragrafele cele mai pertinente, cred că raportorii ar trebui să precizeze acest lucru și să nu limităm la un anumit număr, pentru că știți că unele comisii au o gamă de competențe mai mare decât alte comisii. Cred că ar fi foarte bine dacă îmi permite raportorilor, comisiilor care prezintă avize să participe la întâlnirea raportorilor din umbră ceea ce ne-ar facilita sarcina tuturor. Până acum cred că am programat două astfel de întâlniri și va fi important să lăsăm spațiu pentru a treia, pentru ca la sfârșit să avem o întâlnire a raportorului din umbră în legătură cu lista de vot. Știm cu toții că listele de vot duc la controverse și va fi o listă de vot foarte lungă. Am putea eventual deja să prevedem ceva timp pentru a discuta acest punct și cred că ar fi bine dacă de la bun început am avea șansa și posibilitatea de a avea compromisuri alternative, pentru că mai degrabă decât să punem toate avizele și din diverse direcții într-un singur compromis care până la urmă să fie un fel de ghiveci, ar trebui să avem posibilitatea de a avea <clears throat> compromisuri în legătură cu diverse avize unde e o diviziune clară și apoi să votăm dacă alegem un compromis sau altul pentru a ne da posibilitatea de a ne exprima părerile și în același timp încercând să reducem numărul de voturi pe care să le efectuăm aici în comisie. Și de asemenea, pentru a ne facilita sarcina, ar fi important ca domnul raportor să prigeze clar ce amendamente sunt acoperite de compromisurile propuse, ce amendamente vor fi votate în plus pe lângă compromisuri pentru a evita probleme legate de listele de vot. Ar fi foarte important să existe o procedură adecvată pentru a ne asigura ca toată lumea știe ce se întâmplă, deși există atât de multe amendamente și din partea noastră. Deci pentru a avea mai mult timp până la sfârșit de mai. Dar problema este că apoi nu avem decât 10 zile între votul în comisie și votul din plenară și întrucât probabil că vom avea unele amendamente și pentru plenară. Nu sunt sigură dacă acest calendar este cu adevărat fezabil în sensul de a avea cu toții amendamente gata care să fie traduse și să avem o discuție sau un vot în cunoștință de cauză în plenară. Recomandarea și întrebările mele legate de procedură și nu atât de conținut. Mulțumesc. Doamna Begin. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru informare. Am fost cu adevărat impresionată. Am depus unele amendamente la text și aș vrea să vă spun care este punctul de vedere al grupului meu din perspectiva 5 stele. Nu vrem TTIP pentru că nu credem că va contribui la reindustrializarea Europei, o va împiedica. Prețurile la energie cresc în SUA, vor crește și aici. Industria noastră va fi scoasă de pe piață și industriile americane vor avea de beneficiat. Ar trebui să subliniem acest aspect. Comerțul între european va scădea cu 40%, vom avea concurență de dincolo de Atlantic mai bine organizată, de mai mari dimensiuni, ceea ce va dăuna Uniunii Europene în scenariul cel mai favorabil, vom pierde 1,3 milioane locuri de muncă și nu știm când se vor putea absorbi acei șomeri din nou pe piața europeană a muncii. Comisia ne-a prezentat cifre și studii nerealiste despre avantajele TTIP. Se presupune să fie gardianul cetățenilor, dar de fapt a decis să se alieze împotriva lor. E vorba de o pierdere de suveranitate și cooperare între agențiile de reglementare din cauza că denumirile protejate vor dispărea, companiile care investesc în cercetare și dezvoltare vor face acest lucru în son de costurile să mai mici. Suntem împotriva TTIP pentru că ne-am săturat să nu știm care sunt documentele deja în mâna grupurilor de lobby cetățenii nu cunosc. Nu suntem împotriva schimburilor, cu siguranță, dar nu putem să rămânem cu brațele încrucișate atunci când comerțul e utilizat pentru a dăuna intereselor noastre. Frau Scharanzova, die Berichterstatterin. Doamna Scharanzova, cred că este dumneavoastră sunteți raportarea din partea INCO. Not repeat. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să repet poziția pe care am transmis-o și la IMCO și la INTA fiind uh, supleantă la comisia aceasta, aș vrea să fac trei sau patru observații rapide. Mai întâi, cred că ar trebui, când redactăm raportul final, ar trebui să ținem cont de anumite evoluții recente. În primul rând, angajamentele făcute atât de Uniunea Europeană cât și de SUA în ce privește excluderea serviciilor publice, uh, care ne pot ajuta să scrim un text rezonabil în legătură cu capitolul de servicii. Cred că a fost și concluzia de la IMICO. Ar trebui să um, mergem în continuare pe drumul abordării hibrid, după cum mi s-a spus. Apoi, luna trecută, comis doamna comisar Malmström a făcut o nouă propunere legată de sistemul de soluționare a litigilor ISDS, care trebuie să se reflecte în um, raportul final. Cred că ar fi regretabil și nu ar fi o dată de înțelepciune dacă textul final n-ar ține cont de propunerea doamnei comisar. Ultima observație se referă la uh, tonul întregului raport. Salut uh, prezentarea dumneavoastră introductivă extrem de favorabilă și ar trebui să se traducă în uh, text scris. Ați vorbit despre ambițiile de cealaltă parte a Atlanticului, dar cred că același lucru e valabil și pentru noi și raportul nostru. Cred că raportul nu ar trebui în niciun caz să transmită mesajul care am fi împotriva unui acord înainte de a fi văzut acordul ca atare. Așadar, contez pe cuvintele dumneavoastră că mă avea un text ambițios și un ton uh, pozitiv al raportului. În fine, dar nu mai puțin important în legătură cu procedura la care s-a referit și o antevorbitoare, <clears throat> cred că o idee bună să se țină cont de rezultatele de la diverse comisii, pentru că noi la IMCO, de exemplu, am investit multă energie nu doar în redactarea raportului și avizului, ci și am organizat mai multe reuniuni și audieri. Cred că ar trebui să ținem cont de expertiza de la diversele comisii. Mulțumesc. Thanks a lot, David Martin. Mulțumesc, David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, Considerăm raportul dumneavoastră foarte bun și cuprinzător. În legătură cu procedura, Nu am încercat să spunem unui politician cu atâta experiență cum să se ocupe de dosar. Sunt convins că veți face toate eforturile să se ajungă la o concluzie coerentă care să țină cont de cât mai multe puncte de vedere. Nu aș spune în legătură cu procedura decât că am acceptat această întârziere, dar nu suntem entuziasmați să întârziem și mai mult și orice ar face dincolo de vară ar fi cu totul inacceptabil. Ar trebui să continuăm să ne propunem să rezolvăm în iunie. Parlamentul trebuie să-și exprime, plenara din iunie, vreau să spun, să-și exprime Parlamentul European poziția cât mai limpede. Sunt cinci domenii, în fine, sunt mai multe, dar cinci la care vreau să mă refer, să se mai nuanțeze sau să se întăresc. În primul rând, în legătură cu standardele de muncă, standarde de mediu și de muncă. După cum s-a spus, TTIP poate să consacre standarde industriale și de reglementare superioare, să avem ambiția, ambiția să fie standarde superioare și în domeniul social, de mediu și al ocupării. În legătură cu serviciile publice, am propus amendamente pentru excluderea explicită a serviciilor publice și mă bucur să aud că declarația doamnei Malmström, deși nu e chiar atât de clar pe cât credeam la prima lectură. E suficient de clar, dar dacă se trece pe hârtie să se spună în mod clar că serviciile publice trebuie să fie excluse din TTIP și anumite servicii de interes general, apă, sănătate, servicii sociale și educație, în mod clar să fie în afara mandatului TTIP. În legătură cu cooperarea de reglementare cu Consiliul am subliniat importanța de a se respecta procedura legislativă europeană, dar nu doar aceasta, ci și procedura la nivel național, regional și local pentru a legifera în materie de politici, de mediu și sociale, care să nu fie amenințate de TTIP. În cu protecția investițiilor, am discutat de multe ori, linia roșie pentru grupul nostru nu atât protecția investitorilor în sine, ci esența că trebuie să avem dreptul de a legifera orice într-un acord de investiții care limita dreptul de legiferare ar fi inacceptabil pentru noi. Și, în fine, deși întotdeauna am apărat prerogativele UE, TTIP e pe asemenea scară încât grupul nostru crede și am depus amendamente că parlamentele naționale ar trebui să fie pe deplin implicate în negocieri și ar trebui să aibă dreptul de a ratifica TTIP alături de noi. E important, având în vedere dimensiunile și dezbaterea publică, pentru ca și parlamentele naționale să fie implicate. Și am spus de la bun început, în general salutăm foarte mult abordarea dumneavoastră pentru că merge în direcția în care vrem să meargă și TTIP. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Jul. Thanks very much. Mulțumesc. Cum a spus și Paul și Davis, mă bucur că nu votăm raportul pe 7 mai, pentru că avem un vot mult mai important pe 7 mai pentru viitorul guvern din Marea Britanie. E o ușurare că ne putem concentra pe asta. Cred că numărul de amendamente reflectă preocuparea publicului și dezbaterea din afara Parlamentului European în legătură cu TTIP. Prin urmare, e foarte interesant să vedem uh, în amendamente care sunt uh, punctele de teren comun și va fi interesant pentru dumneavoastră și raportorii în umbră să vedeți care și unde e terenul comun, dar cred că e și un aspect cheie pentru Parlamentul European în a-și marca rolul uh, într-o politică comercială după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și faptul că doamna comisar Malmström a precizat viitorul plan cu privire la politica comercială. E foarte important să se stabilească exact modul în care Parlamentul European privește anumite chestiuni. Prin urmare, cred că orice din amendamente care vor să se consacre niște standarde și nivelul cel mai ridicat sau cel mai bun sunt foarte importante și sunt câteva amendamente în acest sens. Aș vrea să spun ceva în legătură cu serviciile publice. Motivul pentru care cred că este o importanță deosebită să existe formulări de genul celor din amendamentul 397, unde vorbim despre o excludere explicită în corpul textului a oricărui acord TTIP legat de serviciile de interes general și serviciile de interes economic general, pentru că am primit consiliere juridică din partea lucrătorilor din servicii care se demonstrează cât de slabe sunt actualele propuneri. Deci, deși o declarație comună din partea celor două părți este utilă pentru a arăta această voință politică de a exclude serviciile publice de la negocieri. Asta trebuie să intre în corpul textului pentru a asigura că e respectată concret și că serviciile publice oricum sunt organizate, mm, prestate sau finanțate în afara domeniului de aplicare a oricărui acord. Și în fine, în legătură cu sistemul de soluționare litigiului ISDS, sunt cu totul neconvinsă că e vreun motiv pentru care ar trebui să avem ISDS într-un acord cu SUA, că sistemul legal în care <clears throat> căile de atac interne sunt perfect adecvate pentru a rezolva orice problemă. Cred că una dintre dovezile cele mai clare. Dacă la Comisia INTA ne gândim la care a fost dezbaterea la alte comisii, reieșit din dezbaterea de la Comisia ITRE, unde s-a ținut o audiere în care s-au invitat mici companii să vorbească despre ce credeau ele despre TTIP. Și la acea audiere a fost apelul cel mai clar din partea micilor firme din Uniunea Europeană să nu existe niciun ISDS în acord din cauza discriminării pe care o creează pentru companiile locale în ce privește accesul la justiție. Cred că e extrem de important să se găsească un teren comun în legătură cu aceste domenii și, în ultima instanță, vă urez mult succes dumneavoastră pentru plenarea din iunie. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Următoarea vorbitoare, doamna Mina. Voorzitter, ik heb met veel belangstelling... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție și am studiat cu mare atenție uh, proiectul de aviz și amendamentele depuse la acest proiect de aviz. Se pare că toată lumea își dorește îmbunătățirea uh, standardelor uh, pentru protecția consumatorilor și așa mai departe. Stabilirea unor standarde globale și păstrarea dreptului de uh, a adopta legi pentru statele europene lista de teme se tot uh, lungește, ceea ce înseamnă că în acordul cu Statele Unite ale Americii vom mai putea discuta alte elemente care sunt diferite în Statele Unite Europa față de Europa. Ceea ce, uh, ceea ce îmi permite să cer Comisiei Europene să, uh, urmăre, să urmărească până la urmă Uh, încheierea acestui uh, acord. Se spune că acest acord ar putea duce la o creștere economică de o jumătate de procent anual, un câștig însă care ar fi pierdut în totalitate datorită unor efecte secundare ale acestui acord. Acest lucru a fost uh, confirmat de alte studii și aș dori să știu până la urmă care sunt avantajele acestui acord pentru că se creează o piață unică imensă pe ambele părți ale Atlanticului, guvernată de o birocrație imensă, fără vreun rezultat uh, concret uh, pozitiv. Poate, într-adevăr, schimburile comerciale se vor intensifica, poate transporturile vor spori în detrimentul mediului înconjurător și mă întreb cum putem accepta așa ceva, ținând cont de faptul că ne dorim să protejăm mai bine mediul înconjurător. Nu trebuie să avem mai multe schimburi uh, comerciale în detrimentul mediului înconjurător, în detrimentul uh, țărilor în uh, curs de dezvoltare. Este vorba de agenda uh, antreprenorilor uh, europeni. TTIP este dăunător pentru noi și eu am distribuit în această după masă acest obiect pe care îl găsiți la intrarea în sală. O, put, puteți să vedeți o roșie care este simbolul Partidului Socialist un obiect care transmite un mesaj foarte clar. Nu ne dorim TTIP. Domnul Fianar, vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Trebuie să recunosc că sunt raportor pe acest dosar. Primul lucru pe care trebuie să ne întrebăm în fața acestui munte de amendamente este ce facem, ce ne dorim să obținem prin acest exercițiu și cred că trebuie să alegem. ce își dorește acest raport în contextul procedurii uh, legislative. Este vorba de o urmare a raportului pe care l-am adoptat în urmă cu 2 ani, o continuare a acestui raport, sau este un raport prin care monitorizăm negocierile în derulare pentru a vedea dacă poziția exprimată de noi prin raportul unor era în urmă uh, cu 2 ani este reflectată în aceste negocieri. Acesta ar fi o abordare. O altă abordare ar fi să adoptăm o nouă rezoluție care să înlocuiască vechea rezoluție, să adoptăm un nou mandat în numele Parlamentului European. Pentru că, în funcție de decizia pe care o luăm, vom putea vedea dacă putem fi de acord cu amendamentele depuse. Eu aș alege prima abordare. Înțeleg pe cei care a, a căror amendamente nu au fost adoptate în urmă cu 2 ani să-și dorească să încerce din nou. Însă acest lucru ar însemna că schimbăm regulile pe, uh, în timpul jocului și am pune Parlamentul European în situația în care ne subminăm noi înșine credibilitatea ca un partener de încredere a acordurilor de liber schimb. Dacă vom decide să adoptăm linia propusă pe mine de a avea o continuitate, atunci trebuie să înțelegem că nu putem trasa noi linii roșii, să spunem, apropo, am uitat o chestiune sau alta. Nu. Trebuie să vedem ce am adoptat în, uh, trec- în trecut și cred că avem suficiente Uh, motive și o adevărată necesitate de a adopta uh, această linie. O mare parte a acestui raport este, face exact acest lucru și un număr mare din amendamente respectă această linie, cele care merg uh, înspre liberalizarea regimului vizelor, convergență în domeniul reglementării, elemente pe, pe care am insistat și în raportul Moreira și la care ar trebui să revenim. În schimb, în foarte multe din, din avizele oferite de alte comisii europene pe care trebuie să le respectăm, există alte elemente. Deci nu putem accepta toate, uh, toate, toate avizele din partea comisiilor uh, asociate. Nu, nu ne putem schimba părerea doar pentru că o altă, pentru o comisie parlamentară ne cere altceva. Trebuie să spunem uh, foarte clar să uh, judecăm amendamentele și din partea celorlaltor comisii parlamentare după aceeași măsură. Am purtat atât de multe dezbateri privind mecanismul pentru soluționarea litigilor, nu cred că este momentul să reîncepem o, o altă dezbatere, însă Aș dori să-i spun în mod special domnului Martin că mă bucură să vă aud uh, formularea propusă de dumneavoastră și anume că socialiștii și democrații nu se, împie, nu se opun uh, acestui mecanism, ci uh, își doresc ca un asemenea mecanism să respecte dreptul de a reglementa. Cred că din acest punct de vedere vom reuși să, să convenim asupra unui numitor comun, însă uh, Trebuie să discutăm despre cum putem, cum, cum arată un ISDS în, într-un asemenea context. Eu personal nu cred că acest mecanism amenință dreptul de a, de a reglementa. Există în continuare dreptul de a expropria, de exemplu, dar va trebui să plătești pentru asemenea acțiune. Eu sunt convins că că avem nevoie de norme care să garanteze investițiile și eu cred că asemenea norme îi vor ajuta pe legiuitori să înțeleagă mai bine consecințele unui uh, tratament discriminatoriu sau unor acțiuni de expropriere uh, și până la urmă acesta este obiectivul pe care sper că îl uh, împărtășim cu toții și cred că astfel am putea să găsim formularea potri- potrivită privind ISDS, o formulare constructivă pentru uh, viitor. Vă mulțumesc. Domnul Prust are cuvântul. Coleg, just un Domnule președinte, estimați colegi, câteva observații rapide, pentru că s-au spus deja foarte multe. Nu trebuie să ne fie teamă de numărul mare de amendamente, aproape de 900 pentru că acestea intră într-o logică constructivă și pedagogică. Din partea mea eh, am depus o serie de amendamente eh, de clarificare pentru întreprinderi, cetățeni, organizații care se așteaptă la un angajament din partea parlamentarilor în legătură cu un subiect atât de important. Nu este vorba de o opoziție sistematică, ci de propuneri concrete care să permită un mandat de negocieri mai precis pentru Comisia Europeană. Și în acest moment uh, declar că am uh, încredere absolută în președintele nostru raportor um, și Christopher Fielner pentru că ai vorbit despre ISDS, un uh, exemplu de actualitate între Argentina și o companie franceză, Suez, exemplu care ne poate arată poate ne arată ce putem să avem printr-un ISDS care să protejeze atât statul cât și investitorii. Mulțumesc, iar acum comisia Ignacio. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi extrem de succint. Este clar că din punctul de vedere al Comisiei Europene, această rezoluție este una deosebit de importantă. Ne dorim un mesaj clar din partea Parlamentului European în sprijinul unui acord TTIP ambițios. Este evident, pe de altă parte, că această rezoluție va fi adoptată la un moment important și dificil în același timp al negocierilor, deci va avea un impact uh, major. V-ați referit la dezbaterile care se poartă și în Statele Unite ale Americii. Va trebui să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Semnalele care uh, ne-au parvenit ne spun că legislația privind parteneriatul transpacific uh, vor, vor ajunge în, în Congres. Nu este clar care, care va fi rezultatul uh, final al acestor discuții din uh, Congres. Avem multă încredere în dumneavoastră și în membrii Comisiei INTA pentru a adopta o rezoluție care va fi utilă în procesul de negociere. Ne-ați uh, semnalizat care sunt cele cinci domenii uh, mai importante și uh, sunt sigur că veți ajunge la compromisuri care se vor bucura de o largă majoritate, deci nu o să spun nimic pe fond, dacă îmi permiteți doar alte două comentarii în ceea ce privește protecția investițiilor și arbitrajului pentru litigii legate de investiții, noi considerăm că va trebui să urmăm calea reformării uh, acestui mecanism. Pe data de 7 mai, doamna comisar Marstrom va veni la Parlamentul European cu detalii uh, concrete privind o îmbunătățire a sistemului de arbitraj și de protecție a investițiilor. În ceea ce privește tema serviciilor, mă bucură faptul că v-ați referit la declarația comună a comisarului Malmström și a ambasadorului Forman și aș dori să vă atrag atenția asupra celui de-al treilea alineat a acestei declarații, unde se uh, transmit mesaje foarte clare. Nu există niciun angajament în sensul liberalizării serviciilor publice. Nu există niciun obstacol în calea serviciilor uh, publice și nu există nicio barieră în calea readucerii în uh, domeniul public a serviciilor care au fost eventual privatizate. În fine, câteva cuvinte despre durabilitate și protecția mediului înconjurător. Acesta va fi unul din cele mai importante capitole ale acestui acord și obiectivul nostru este de a ne pregăti propunerile înaintea rundei de negocieri din iulie și ne dorim să avem un capitol care să meargă dincolo de cele realizate de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii prin acordurile anterioare. Acestea sunt comentariile mele scurte, după cum am spus. Aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare cu Comisia dumneavoastră pe măsură ce uh, trecem într-o perioadă dificilă și importantă a acestor negocieri. Vă mulțumesc, dragi colegi. Sper că îmi permiteți câteva remarci în concluzie. Într-adevăr, această dezbatere scurtă ne-a demonstrat că domeniile pe care eu le-am caracterizat a fi problematice, controversate, sunt controversate și vor fi controversate. Celelalte domenii par să par să se bucure de spri, un sprijin larg. Drept urmare, aș dori să transmitem un mesaj uh, ofensiv lui Ignacio și Statelor Unite ale Americii și să ne asigurăm că excludem orice riscuri și dacă aceasta va fi linia comună, cred că vom putea obține o rezoluție foarte bună. În ceea ce privește punctele controversate, printre acestea se numără, desigur, mecanismul de soluționare a litigiilor și, Ignacio, mi se pare mai mult decât legitim ca doamna comisar să vină în fața comisiei pentru a ne prezenta propunerile sale. Dragi colegi, am auzit deja zvonuri care uh, afirmă că pe data de 7 mai doamna comisar va informa și Consiliul în legătură cu noul model și pentru a exista o egalitate de tratament între Consiliu și Parlament, mă aștept uh, din partea uh, doamnei comisar ca înainte de a apărea în fața presei și a, a, a Consiliului să discute cu noi. Și vom ține cont, vom include această respectivă dezbatere cu doamna comisar în raportul final. În ceea ce privește serviciile de interes uh, general, este o temă foarte delicată pentru că uh, are forme diferite în statele membre ale Uniunii Europene, însă trebuie să ne asigurăm că deschiderea acestui domeniu va fi posibilă doar dacă ne dorim noi acest lucru, dacă autoritățile locale își doresc acest lucru. Avem nevoie de această garanție și Maritia ai dreptate și Ignacio are, are dreptate. Această declarație a ambasadorului Forman și a comisarului Malmström este utilă. Am cerut în mod expres această declarație comună și cred că Uh, va trebui să subliniem acest aspect în raportul final, pentru că există uh, servicii de interes general care nu sunt subvenționate de stat, dar care trebuie protejate. Deci, cred că ar trebui să găsim o formulare cât mai detaliată pentru a acoperi și această dimensiune. În ceea ce privește drepturile lucrătorilor, Acesta este momentul în care trebuie să ne asigurăm împotriva riscurilor. Ne dorim o concurență loială bazată pe eficiența serviciilor oferite și nu pe uh, cât de ieftine sunt uh, serviciile uh, oferite. Normele, cele opt norme privind dreptul muncii din partea Organizației Mondiale a Muncii fac parte din acest uh, peisaj. V-am povestit înainte despre vizita pe care am avut-o în uh, Vietnam și, dragi colegi, ne-a mirat ca din partea Statelor Unite în cadrul uh, negocierilor pentru trans, parteneriatul trans, transpacific să ceară Vietnamului ratificarea celor opt norme Organizației Mondiale a, a Muncii și uh, prin norme de punere în aplicare care să devină uh, obligatorii. Și nu așa cum cere Uniunea Euro- uh, Europeană prin unele acorduri de liber schimb. Nu, Statele Unite ale Americii au cerut o punere în aplicare concretă a acestor norme și nu pot să înțeleg uh, ca, că, pe de o parte, SUA cere Vietnamului punerea în aplicare obligatorie acestor norme, dar în negocierile pe care uh, le poartă cu noi are o altă atitudine și atunci trebuie să ne exprimăm foarte clar propria noastră poziție. În ceea ce privește cooperarea în domeniul de reglementare, în domeniul amintit de David Martin, este o temă nouă o temă pe care nu am discutat-o atât de extins în raportul lui Vital Moreira, însă nu există mm, poziții diferite în uh, comisia noastră, nu am considerat că este vorba de o zonă controversată. Suntem cu toții de acord că este bine să existe o cooperare în domeniul uh, reglementării, însă în ceea ce, însă în ceea ce privește prerogativele parlamentare, trebuie ca acestea să fie uh, respectate și nu, să, nu trebuie să creăm uh, noi structuri. Însă, oricum, în această direcție merg toate uh, amendamentele depuse. Drept urmare, Un, este vorba de un uh, bilanț uh, intermediar care reflectă lucrurile obținute până acum și privește și uh, înspre, înspre viitor. De la adoptarea raportului uh, Vital Moreira s-au petrecut foarte multe lucruri, tocmai de aceea a trebuit să ținem cont de noile elemente, de dezbaterea uh, Uh, purtată în mod public în Europa, în calitatea noastră de reprezentanți ai cetățenilor europeni. Deci, un bilanț intermediar care reflectă trecutul și uh, prezintă așteptările pentru, uh, pentru viitor. Din acest uh, număr mare de amendamente, va trebui să, uh, să le alegem pe cele potrivite și eu sunt convins că trebuie să ținem cont și de expertiza comisiilor care au redactat propriile avize, pentru că, într-adevăr, Comisia INCO, Comisia pentru Cultură au formulat puncte de vedere foarte specifice care îmbogățesc raportul, raportul nostru și care sunt importante și pentru echipa de negociere. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că aceste perspective diferite se vor regăsi în amendamentele de compromis. Aceasta este sarcina pentru viitoarele săptămâni. Vom încerca să redactăm aceste amendamente de compromis, pentru că, într-adevăr, obiectivul nostru este ca acest raport să fie adoptat cu o majoritate cât mai largă, ceea ce ne va permite să transmitem un semnal puternic Comisiei Europene și partenerilor din Statele Unite ale Americii și vă asigur că voi negocia cu toți cei care sunt uh, dispuși să facă să accepte un amendament de compromis este uh, am avut uh, dosare și mai complicate în uh, trecut, vă aduc aminte la directiva RICH, au fost depuse mai mult de 3.000 de amendamente și până la urmă am reușit să obținem un rezultat bun. În drept urmare, sunt optimist că vom reuși și aici să avem un raport bun, să profităm de experiența pe care o avem cu toții pentru a obține o poziție cât mai unită care să transmită în exterior uh, poziția Uniunii Europene. Și aștept cu nerăbdare uh, această muncă. Vă mulțumesc! Yes, uh, dear colleagues, this was a lot. Da, stimați colegi, a fost ultimul punct de pe ordinea de zi pe astăzi, deci puțin înainte de termenul prevăzut, o jumătate de oră. Ne revedem mâine dimineață la ora 9.